procesul verbal. Este incredibil dacă se fac uh, oarecum remarci pline de umor să se primească un astfel de răspuns. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această informație. Vom uh, face cele necesare pentru a vedea ce s-a întâmplat. Mulțumesc! Continuăm acum pe ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Leichtfried cu privire la uh, siguranța aviației și are cuvântul acum domnul Leichtfried în calitate de raportor 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În, legă- în domeniul siguranței aviatice, și în uh, privința tarifelor de securitate aviație, aviatice, trebuie să spunem că nu am făcut uh, neapărat ce trebuie până acum și că trebuie să plătim pentru aceste întârzieri. Raportul meu propune așadar o schimbare pozitivă. Ce dorește raportul să schimbe concret? Aș vrea să spun de la început că uh, Vreau să mulțumesc colegilor pentru susținerea pe care mi-au acordat-o. Există o părere unitară despre ce dorește, ce dorește acest raport. Dorește mai multă transparență, în primul rând. Aceasta înseamnă că, pe de o parte, companiile aeriene să fie în măsură să primească informațiile cu care ele pot după aceea să vadă ce um, plăți au de dat aeroporturilor ca taxe aeroportoare și așa mai departe și să judece dacă este o taxă prea ridicată sau nu. În același timp, pasagerii trebuie să înțeleagă și ei mai bine ce le propun companiile aeriene, pentru că, din nou, am îngrijorarea că transparența companiilor nu este momentul de față la înălțime, chiar dacă ele fac eforturi, după cum spun. Un punct care este foarte important în acest sens este următorul. În întreaga Europa există sisteme diferite de finanțare a mecanismelor de securitate aviatică. Există state în care numai consumatorul final plătește, există state care au un sistem de nișă și așa mai departe. Părerea noastră a fost că trebuie să facem un efort pentru ca aceste sisteme naționale să fie păstrate. Nu dorim să impunem niciunui stat membru cum trebuie să perceapă taxele de securitate. Dorim însă ca fiecare companie sau cetățean să știe până la sfârșit ce s-a plătit din ce fond. Au existat păreri diferite despre aeroporturile care ar trebui recensate, este vorba însă de siguranță, nu este vorba de câștig, nu e vorba de profit, este vorba de siguranță și de aceea noi ne-am hotărât ca toate aeroporturile care au zboruri comerciale să intre în această categorie. Consider deci că și aceasta este o decizie corectă în acest domeniu. În al treilea rând, am ajuns la un punct la care aici la plenar, există într-adevăr o susținere uniformă și anume că ar trebui să facem o diferență foarte clară între taxele pentru măsurile de siguranță și infrastructura de siguranță care sunt conținute în reglementările UE și siguranțele și taxele de siguranță, așa numitele more stringent measures care țin de o specificitate locală sau de alt condiție. Fiecare stat membru poate să facă ce consideră că este oportun, însă dacă se iau măsuri suplimentare, statele membre trebuie să financeze aceste măsuri suplimentare uh, din bugetul propriu. Trebuie să facem această distinție foarte clar, pentru ca nu fiecare măsură de siguranță să fie luată fără niciun fel de discernământ, uh, Trebuie întotdeauna să se gândească ce înseamnă această măsură pentru aeroporturi, pentru companii, pentru siguranța pasagerilor. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că acest, uh, există un principiu care trebuie întotdeauna respectat, și anume principiul de uh, spațiu public. Siguranța este un spațiu public, siguranța ține de spațiul public, vreau să spun, și um, companiile aeriene trebuie să țină cont de faptul că siguranța este o activitate publică și trebuie finanțată public. Aș vrea să vorbesc și despre numărul foarte mare de amendamente, mai ales că sunt numai trei, Cred că toate aceste trei amendamente sunt uh, toate trei justificate, bine formulate și aș vrea să iau uh, poziție și față de amendamentele verzilor, care mi se par foarte importante, nu numai pentru că doamna Lichtenberger este chiar vecina mea aici în plen, dar și pentru faptul că uh, mi se pare foarte important uh, să ținem cont de acest aspect în momentul în care aeroporturile sunt uh, sub foarte, um, se află sub presiuni mari. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar și îmi cer scuze că am depășit timpul. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul comisar Pibalx pentru comisie. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, onorabili eurodeputați. Propunerea de directivă referitoare la siguranța aviatică reprezintă rezultatul dezbaterii în legătură cu discuțiile noastre, acest dosar în legătură cu finanțarea siguranței aviatice din 2001, discutăm despre asta. E vorba de costuri aviatice care au crescut în urma atacurilor teroriste din septembrie 2001 și avem și un cadru de reglementare european pentru siguranța aviatică și acesta a contribuit la creșterea costurilor. Prin propunerile legislative, Comisia a intenționat să creeze un cadru transparent și nediscriminator pentru creșterea taxelor de siguranță aviatică în Europa. Mai mult, Comisia consideră că siguranța aviatică și cheltuielile aferente ar trebui să fie fixate în consultare cu cei care folosesc aeroporturilor și ar, trebui, ar trebui să fie legate în mod direct de costuri. Domnul Leichsfried a făcut uh, o muncă extraordinară, îi mulțumesc. Uh, Mulțumesc și Comisiei TRAN care a contribuit la elaborarea acestui raport. Consider că acest raport merge exact în direcția obiectivelor inițiale ale Comisiei și salut uh, sprijinul pe care îl acordă propunerii Comisiei în acest sens. Aș dori să menționez două chestiuni specifice care sunt abordate în acest raport. În primul rând, raportul introduce în realitate un nou element important și adesea controversat, și anume, cine plătește pentru siguranța aviatică? Propunerile Comisiei nu au abordat această problemă și motivul este că aproape toate statele membre insistă că nu sunt în măsură de a-și lua angajamente în acest sens, deși recunosc că finanțarea publică a siguranței aviatice ar trebui să fie permisă. În cazul nostru, alegerea ar trebui să fie lăsată la nivelul statelor membre și ar trebui să avem de-a face cu principiul subsidiarității. Acestea fiind date și în legătură cu adoptarea acestui raport, nu știu dacă mâine sau în alt moment, Comisia ar dori să ia notă de faptul că amendamentul 32, care ar obliga statele membre să financeze măsuri mai stringente, ar isca discuții înflăcărate cu Consiliul pe propunerea de directivă, însă sunt încrezător că domnul raportor a știut toate aceste lucruri și s-a așteptat la această discuție înflăcărată cu Consiliul. În al doilea rând, mai mult în sensul clarificării, era vorba de evaluarea impactului care trebuie făcută înainte de măsuri de siguranță aviatică care să fie luată în baza regulamentului. E nevoie de măsuri justificate însă trebuie să vă spun că deja avem în vigoare anumite mecanisme și nu ar trebui să existe o supraîncărcare. În primul rând, grupurile consultative ale uh, părților interesate, e vorba de companii aeriene, de reprezentanții industriei aici, aici există implicare foarte mare în elaborarea măsurilor propuse în legătură cu siguranța aviatică. Există și procedura de reglementare cu control care asigură că Parlamentul poate să-și exercite dreptul de veto dacă consideră că acest lucru este necesar. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru acest raport excelent și așteptăm cu nerăbdare munca cu domnul raportor și cu Parlamentul și să înregistrăm progrese pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Din domnule Hans-Peter Martin, doreați să interveniți? Mă scuzați că vă deranjez în plenară, însă conform regulii 51 trebuie să fac o declarație personală. În Austria există un grup care este considerat ca fiind de extremă dreapta, însă aș vrea să vă spun că asta nu înseamnă nimic. Nu trebuie să judecăm astfel lucrurile. Deci, în loc să refuzăm contactul cu aceste persoane, ar trebui să încercăm să ne apărăm de ei și să utilizăm domeniile în care ei au o anume experiență. Salutul hitlerian, bineînțeles, reprezintă o problemă. Iar unii din țara mea nu au reușit să scape de toate aceste neînțelegeri, de trecutul pe care l-am avut. Însă vreau să lămuresc un lucru. Noi suntem democrații, iar cei de acolo sunt extrema dreaptă. Însă cred că am reușit totuși să nu avem un grup de extremă dreaptă în Parlamentul European și sper ca niciodată să nu existe un astfel de grup, deoarece asta ar însemna că am pierde din democrație, că ar crește xenofobia și că omenirea drepturilor omului cu, toții, cu toate l-ar avea de suferit și Parlamentul European. Vă mulțumesc, spune președinta. Procedural? Vă rog. Mulțumesc. Vreau să folosesc uh, cartonașul albastru pentru o întrebare, pentru a răspunde în 30 de secunde antevorbitorului meu. Declarațiile, domnul Hans-Peter Martin a făcut uh, o declarație personală conform regulii 51, deci nu aveți cum să puneți o întrebare. Un punct procedural în partea cealaltă? Vă rog să interveniți. Ce regulă cere să se aplice? Această intervenție, complet acceptabilă, vine în momentul în care noi avem o dezbatere pe o altă temă. Deci eu cred că ar fi bine ca astfel de intervenții să aibă loc între rapoarte. Vă mulțumesc. Vom continua dezbaterea. Am permis această declarație personală făcută de domnul Hans Peter Martin deoarece dumnealui a făcut o cerere uh, anterioară. Vom continua însă acum dezbaterea și ne vom concentra pe subiectul despre care discutăm. Avem un prim vorbitor din partea grupului PPE. Domnul Sazada, două minute. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, puțin să mulțumesc raportorului, a cărui, a cărui document a fost uh, excelent și la fel de bine am colaborat cu domnia sa. Sigur că trebuie să răspundem aici uh, la patru întrebări și să ne fixăm un scop, o misiune, și anume să apărăm drepturile utilizatorilor, pasagerilor liniilor aeriene. Acesta a fost scopul nostru principal și ne-am ocupat uh, de uh, următoarele alte chestiuni. În primul rând, transparența. Deci cine anume poate participa la procedură și apoi domeniul, sfera de aplicare a directivei, a directivei care anume aeroporturi pot fi incluse. O altă problemă foarte importantă și aici, uh, din păcate, uh, Comisia nu a putut să ne răspundă și mulțumesc raportorului pentru că am reușit să găsim o soluție în privința finanțării și uh, e vorba de o abordare mai riguroasă. Ar trebui ca statele membre să participe la finanțare, apoi uh, ne-am referit și la administrație, la gestionare și o entitate independentă în ce privește stabilirea drepturilor și redevențelor de siguranță aeriană am ajuns la o poziție comună și cred că a fost o mare provocare și pentru Comisie și pentru Consiliu și noi estimăm că, în ciuda faptului că eu personal consider că noi, în calitate de pasageri, nu trebuie să contribuim la această redevență de siguranță față de alte mijloace de transport, pasagerii linilor aeriene nu trebuie să contribuie la această redevență. Acestea fiind spuse, am acceptat, am ajuns la o poziție de compromis și credem că uh, acest compromis trebuie să fie împărtășit și de comisie. Și acum mulțumesc și acum din partea grupului socialist și democrat, domnul El Cadraui, două minute și jumătate. Colegas, meneer de comisaris, am te begine, wil ik ook de rapporteur. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, aș dori să mulțumesc raportorului pentru uh, documentul său foarte, foarte bun. Și țin să mulțumesc pentru munca depusă și entuziasmul de care a dat dovadă. Poate că vă amintiți că la un moment dat problema aceasta a finanțării a existat deja. Noi ne-am confruntat cu această problemă deja de o anumită vreme, încă de pe vremea atacurilor teroriste și chiar atunci am vorbit despre măsuri de securitate. De data aceasta am pus accentul pe finanțare și am reușit să găsim o soluție serioasă la nivel pan-european. Dar, din păcate, din cauza Consiliului nu am reușit să mergem și mai departe. Vreau doar să vă amintesc acest lucru și doresc de asemenea să lansez și un apel Consiliului în așa fel încât să-și onoreze toate angajamentele pe care și le-a asumat în trecut. Cred că avem nevoie de un acord oarecum special în acest domeniu, de aceea cer să se ajungă la o soluție concretă și asta pe marginea mai multor aspecte, dintre care cel mai important este acel al transparenței. Deocamdată, încă nu știm exact cine anume va plăti factura finală în Europa. Ceea ce ne dorim să facem este să obținem anumite acorduri, să obținem anumite promisiuni și aceste promisiuni să fie respectate și toate taxele care trebuie să fie plătite să fie utilizate în acest scop de securitate și nu în alte scopuri. Iată un punct esențial, după părerea mea. Un alt aspect. Vrem să avem o distinție clară între măsurile de siguranță și acolo să ajungem la un acord cu toții împreună la nivel european și celelalte măsuri suplimentare pe care statele membre ar dori să le ia. Transparența, iată deci, este absolut esențială, cel puțin în primul caz, iar în al doilea caz trebuie să fim foarte clari și să spunem răspicat că statele membre sunt cele care trebuie să asume aceste măsuri suplimentare de siguranță, de securitate. Trebuie să încercăm să ajungem la coordonare europeană în ceea ce privește măsurile de securitate aeriană. Aici putem evoca diferite metode, însă costurile trebuie să fie clar asumate. Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș dori să dau acum cuvântul doamnei Meissner din partea alte două minute. Din berichterstatter în diesem Vă mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând raportorului, spune doamna Meissner, în numele doamnei Henis Blasher, care nu poate fi aici, dumnea ei a negociat totul cu dumneavoastră, este mulțumită de rezultat și trebuie să vă spun că acest raport este într-adevăr valoros. Și asta s-a văzut prin votul unanim care a avut loc la comisie. În ceea ce privește întrebarea orală pe care am avut-o, vorba de protecția consumatorilor și de siguranța aviatică. Vrem într-adevăr să existe siguranță, să vrem în același timp ca atunci când achiziționează ceva, consumatorii să știe ce anume cumpără. Știu că părerile sunt diferite în statele membre, nu vrem să schimbăm asta, însă vrem să existe un anumit nivel de transparență um, în ceea ce privește redevanțele, modul în care acești bani sunt calculați și sunt uh, strânși. Deci vrem să știm, de exemplu, cât la sută din prețul biletului uh, este plătit pentru siguranță. Vrem de asemenea să existe o garanție conform căreia banii plătiți pentru siguranță să fie folosiți în, acest scop și nu pentru altceva. După părerea mea, e o abordare complet logică. Există o problemă însă între părerea Parlamentului și poziția statelor membre și anume cine să plătească costul extra pentru siguranța pe care o vrem noi pentru călători. Noi le-am spus uh, statelor membre că e vorba de o chestiune internă de siguranță națională, însă de foarte multe ori statele membre nu doresc să plătească aceste costuri. În ceea ce privește existența scanerelor corporale, și aici trebuie să discutăm dacă vrem ca aceste echipamente să fie peste tot în Europa, cine să plătească pentru ele și, bineînțeles, ne întrebăm cu toții în ce scop ajută acestea la creșterea siguranței. Deci trebuie să existe niște costuri transparențe. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Rosbach, deoarece doamna Foster nu este. In gang war Lufthavn. Mulțumesc, doamna președinte. Floi fra eller ankom til. Ideea... Er- Vă mulțumesc. Ce se întâmplă? Un călător își uh, cumpără biletul pe internet, uh, se prezintă la aeroport, uh, își arată pașaportul și se urcă în avion. Însă, în același timp, există mai multe măsuri de securitate în aeroporturi. E drept că și în trecut aveau loc accidente, însă și în momentul de față au loc accidente. Și de aceea e important să avem niște norme comune. Deci Uniunea Europeană nu are cum să fie o insulă. Trebuie să avem aceleași norme transparente pentru toate zborurile, indiferent de proveniența acestora. Și toate companiile aeriene trebuie să știe exact pentru ce se aplică aceste taxe de protecție a aviației. Nu putem să ne permitem să avem o adevărată junglă a taxelor călătorii nu trebuie să plătească niște măsuri speciale pentru fiecare aeroport. Vi s-a încheiat timpul. Trecem acum la ceilalți vorbitori. Domnul Groș, două minute. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorului pentru excelenta colaborare și în Comisia pentru Transporturi am avut o discuție foarte interesantă, dar cred că deja am acceptat uh, multe uh, condiții ale compromisului față de Consiliu, care, din păcate, nu a adoptat aceeași atitudine împăcitoare, ca să spun așa. <clears throat> Discuția este încă înfierbântată și cred că Parlamentul European ar trebui să poată conta pe susținerea Comisiei atunci când e vorba de a îmbunătăți condițiile de securitate pe aeroporturi, fără ca prin asta să se înmulțească uh, măsurile uh, care să dezavantajeze pasagerii și să scoată încă și mai mulți bani din buzunarele acestora, mai ales mă gândesc la cei care sunt blocați în acest moment. Trebuie să știm cine și de ce plătește. E indispensabil dacă e să acceptăm o redevență suplimentară. Cred că e valabil atât pentru pasageri cât și pentru companiile aeriene. Sigur că uh, Comisia întotdeauna are probleme cu finanțele. Asta este punctul sensibil, dar eu cred că siguranța publică trebuie să fie finanțată cu bani publici. Deja am acceptat compromisuri, uh, deja am acceptat aplicarea principiului de subsidiaritate. E, sigur, totdeauna foarte comod acest lucru, aplicarea acestui principiu atunci când nu se găsesc soluții la nivelul celor trei instituții europene, intră în joc uh, principiul de subsidiaritate în fine, și trebuie să ne împăcăm cu situația. Dar am subliniat faptul că măsuri suplimentare și mai stricte uh, trebuie în mod absolut să fie plătite din bani publici. Uh, această măsură mi se pare indispensabilă. Aceste redevențe de siguranță au tot uh, crescut în ultimii ani. Deci, sigur, intră în joc, sigur, și aspectul economic. 30% din costuri astăzi sunt consacrate siguranței securității. Eu cred că aceste trei puncte uh, ale raportorului sunt determinante și uh, exigențele noastre vor uh, fi ascultate. Mulțumesc și acum, doamna Țicău, pentru două minute. Uh, thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, cadru pentru fixarea tarifelor de securitate aviatică care este transparent nediscriminatoriu și permite recursul securitatea în aeroporturi se află în responsabilitatea statelor membre pasagerii sunt cei care plătesc însă în final prin preul biletului pentru măsurile de securitate de aceea pasagerii au dreptul să li se indice separat preul de securitate în preul final directiva privind tarifele de securitate aviatică i directiva privind tarifele de aeroport ar trebui armonizate. parlamentul a cerut în repetate rânduri ca în această directivă tarifele privind uh, securitatea aviatică să fie utilizate de companii i de către operatorii aeroportuari doar pentru implementarea măsurilor de securitate aviatică de asemenea parlamentul a solicitat transparenă i corelarea taxelor i tarifelor de securitate cu obiectivele urmărite. statele membre pot impune însă i măsuri mai stricte de securitate al căror cost însă va fi suportat tot de către statele membre. măsurile de securitate ar trebui însă să nu impieteze asupra fluenei traficului de pasageri în aeroporturi. din păcate mai ales aici în bruxelles ne întâlnim cu interminabile cozi Uh, ale pasagerilor pe care le fac pasagerii pentru a putea călători. a dori de asemenea să mă refer la interzicerea lichidelor la bord. acest lucru permite confiscarea diferitelor produse i din păcate în aeroportul din bruxelles de exemplu există o procedură greoaie care implică atât taxe suplimentare cât i confiscarea produsului sau

Danke. Nu, era vorba de procedura cash DI, mă corectez. Da, mulțumesc. Deci nu era cartonaș albastru, deci nu există nicio întrebare și e vorba de cash DI. Acum uh, trecem mai departe și are cuvântul domnul Pașca pentru un minut. Zavedenie poplatkov za bezpečnostnú ochranu v Vă mulțumesc. În ceea ce privește folosirea redevanțelor de siguranță, acestea sunt niște cheltuieli noi pe care companiile aeriene și pe care aeroporturile le-au trecut imediat pe umerii călătorilor. De aceea cred eu că e necesar să, în, să găsim niște mecanisme pentru a evita ca această plusvaloare, între ghilimele, deci această redevanță de siguranță, să nu fie un argument pentru cei care vor să profite pentru a câștiga și mai mulți bani. Această redevanță de siguranță ar trebui, fi, ar trebui să fie folosită pentru a asigura siguranța cetățenilor și a călătorilor și obligația noastră este să stabilim niște măsuri și niște reguli transparente care pe viitor să împiedice companiile aeriene să abuzeze de călători prin intermediul biletelor să împiedicăm să crească costul acestora și, de asemenea, avem nevoie de niște reguli clare dacă vrem să ajutăm Uniunea Europeană. Deci nu trebuie să creăm noi birouri, noi organisme. Nu există o plus valoare prin acesta. Cetățenii nu au de câștigat prin așa ceva. Am avut o serie întreagă de probleme tehnice, spune președinta. Am fost foarte generoși cu timpul pe care vi l-am alocat. Era un minut, însă încă o dată trebuie să respectăm timpul. Domnul Mölzer, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Din cauza erupției vulcanului uh, islandez, uh, nenumărate zboruri au fost anulate și de aici vedem uh, foarte clar importanța securității aeriene și a costurilor care uh, trebuie plătite pentru a o asigura în caz de catastrofă naturală, mă întreb cine va suporta costul despăgubirilor. Uh, nu știu, întrebarea nu este ușoară. Ar trebui mai degrabă să închidem spațiile aeriene decât să trebuiască să răspundem la un astfel de întrebări. Există apoi toate măsurile de uh, combatere a terorismului care sunt foarte costisitoare. Uh, cheltuielile unui stat pentru a menține securitatea nu pot fi suportate doar de către contribuabili. E vorba de măsuri din ce în ce mai stricte Uh, hotărâte de statele membre însăși, care nu trebuie să ducă la o înmulțire incontrolabilă și absolut uh, aiuritoare a măsurilor uh, de securitate pe spezele contribuabilului. Ne mai confruntăm și cu probleme legate de uh, schimburile de date ale pasagerilor cu Statele Unite. În cursul discuțiilor cu, acești, cu partenerii noștri ne dăm seama că nu avem destui controlori aerieni, situație foarte periculoasă pentru siguranța aeriană. De la liberalizarea din anii 90 și odată cu viziunea unui spațiu unic Uh, aerian în Europa, ne concentrăm prea mult pe costuri și prea puțin pe securitate. Această cenușă vulcanică poate că uh, a amânat rezolvarea problemei, este destul de ironic faptul că discutăm noi astăzi aici acest subiect. Mulțumesc, doamna de Veirac, Veirac două minute acum. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să-l felicit pe raportor, domnul Leichfried, pentru textul său și pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă în acest dosar și îl susțin mai ales în ceea ce privește propunerile sale de finanțare a siguranței aeriene, pentru că aici discutăm de securitate, de siguranță. De mulți ani de zile, comisia noastră încearcă să obțină adoptarea unui principiu de măsuri mai sigure și că acestea trebuie să fie asumate de către statele membre. Și eu îl susțin pe raportor în acest sens. E adevărat că siguranța nu îi privește doar pe călători, ci pe toți cetățenii și deci e de competența statelor membre să ia măsurile necesare pentru a lupta împotriva terorismului și nu se justifică faptul că pasagerii aerieni sunt cei care trebuie să financeze măsurile de siguranță în, aeroporturi, în aeroport și în avion cu atât mai mult cu cât alte moduri de transport, precum căile ferate și uh, uh, alte uh, posibilități de transport, sunt finanțate în parte de către state. De aceea trebuie să fim foarte fermi în sânul Consiliului și să apărăm până la capăt amendamentul 32 adoptat de către Comisia noastră de Transporturi. Mai aveam și un alt punct pe care doam să le văd pe scurt susțin progresele înregistrate în materie de nediscriminare și de transparență pe care le uh, propune textul. Însă nu cred că scopul acestei directive este de a instaura un sistem european unic și identic pentru aceste tarife de securitate aviatică. Bineînțeles, regulile comune trebuie respectate, însă trebuie să permitem statelor membre să-și păstreze sistemele lor actuale de percepere a acestor tarife de securitate aviatică. Și în state precum Spania, Italia și Franța, e bine, în aceste state, Parlamentul este cel care votează aceste tarife și deci uh, trebuie să existe autoritate care să reprezinte o autoritate de uh, supervizare independentă. Și este chiar și esența amendamentului numărul 40, pe care sper că îl veți susține în momentul în care vom trece la vot. Urmează acum doamna Ayala Sender, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ciuda greutăților uh, pe care le-am văzut atât de clar în această săptămână, din cauza lipsei uh, unui cer unic european, deoarece nu există nicio autoritate de control acestui spațiu aeran unic, deci, în ciuda acestui fapt, ne, vedem, ne dăm seama că acest text ar putea fi un instrument util. Îl felicit pe colegul meu Lightfried pentru munca dumnealui, pentru faptul că a ținut cont de aspectele sociale, nu doar de cele economice, însă cred că totuși suferim de naivitate și maximalism. Și cred că cerând cei mai buni am putea să nu reușim să obținem ceva suficient de bun. E nevoie de asemenea de o concurență echitabilă, transparentă, să avem uh, să ținem cont de protecția consumatorilor, de mediul înconjurător și cred că trebuie să recunoaștem că lipsesc anumite aspecte, așa cum a spus doamna de Veirac, nu se recunoaște clar un sistem prin care Parlamentul votează aceste redevențe prin acord parlamentar și organismul care trebuie să le pună în aplicare și aș vrea ca cei de la comisie să mă lămurească, să văd la ce poate servi acest text văzând uh, diferențele de opinie pe care le avem cu Consiliul și diferențele care există față de directiva privind taxele din aeroport. Există o mare nesiguranță, nu se știe cine va plăti acest cost al siguranței. E drept că e siguranță publică, însă atunci când se spune că vor plăti statele membre, cetățenii vor plăti, deci trebuie să lămurim acest lucru. Când vorbim de state, pare ceva abstract, însă nu e vorba de o entitate abstractă. Deci, din păcate, cred că nu vor exista multe progrese și aș vrea să știu care este părerea comisiei în legătură cu viitorul acestui text. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Marinescu, două minute. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Este adevărat că transportul aerian este cel mai sigur dintre toate tipurile de transport cu toate acestea evenimente aviatice cu implicaii internaionale ca cel petrecut acum zece zile sau haosul creat de o erupie vulcanică ne fac să ne punem problema întregului lan al siguranei i securităii în aviaie aeroporturi companii aeriene turnuri de control aeronave echipaje pasageri. între toate aceste verigi trebuie să existe o legătură deosebit de strânsă i o comunicare necondiionată pasagerul preocupat de propria sa călătorie i de propriul său confort nu poate înelege necesitatea măsurilor de securitate oricât de laxe sau de stringente i nici costurile acestora dacă nu contientizează ce înseamnă astfel de drame sau tragedia de pe unsprezece septembrie o amenințare teroristă o eroare de pilotaj o defecțiune tehnică o neînțelegere între pilot și turnul de control condiiile atmosferice neprevăzute toate aceste aspecte trebuie prevăzute și trebuie luate măsuri stricte pentru aplicarea regulamentelor atât în litera cât și în spiritul uh, lor. sunt de acord cu măsuri excepționale în cazuri ca cele menționate este necesar însă ca măsurile să fie transparente pasagerii au dreptul i trebuie să beneficieze de un voiaj sigur în aceeai măsură în care au dreptul să tie adevărul. din păcate însă comunicarea i transparena în sectorul securităii aviatice sunt aspecte care trebuie îmbunătăite urgent i aceasta este sarcina aeroporturilor i a companiilor aeriene care trebuie să devină mai deschise i mai transparente iar pasagerii trebuie să îneleagă i să fie contieni de faptul că măsurile de securitate din aeroporturi i aeronave oricât de stringente ar fi sunt în ultimă instană numai i numai în beneficiul lor. Mulțumesc, președintă, domnule comisar, domnilor. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Leifried pentru un raport excelent. Un raport în favoarea căruia putem vota pentru că uh, are un conținut uh, foarte bun. Vorbește despre transparență, de protecția consumatorilor, de siguranță, de coordonare, de gestionare. Toate aceste aspecte trebuie ameliorate, sigur, dar cred că noi putem crea o nouă autoritate pentru a răspunde tuturor, pentru a încerca să rezolve aceste probleme. Principiul subsidiarității este o, o, pozitiv, este reflectat în mod pozitiv în raport și trebuie menținut. Apoi e esențial să se facă o distinție între redevențe și taxe, pentru că avem diverse servicii care trebuie finanțate, servicii de poliție, servicii de combatere a terorismului. Acestea toate, sigur, sunt finanțate cu banii contribuabililor din uh, impozite și nu doar de cei care utilizează transportul aeriene, nu doar de către pasageri. Când e vorba de a adopta măsuri pentru a îmbunătăți siguranța, eh, eu consider că e vorba de un drept care este la latitudinea statelor membre și acesta trebuie să își asume și costurile respective. Eh, atunci când există transparență în domeniul costurilor, cred că și pasagerii sunt de acord să își asume o parte din ele, să suporte o parte din ele. Comisia a propus o, o, o proporție de 0,1% pentru aceste măsuri, așadar nu trebuie să fim atât de ambițioși încă de la început și ar trebui să căutăm un compromis care să fie acceptabil și de către Germania, care știm că și-a exprimat rezervele în ce privește aplicarea principiului subsidiarității, dar nu cred că aceste rezerve sunt uh, cauzate de uh, uh, defectele din procedura noastră. Mulțumesc și acum trecem la procedura Cash DI. Are cuvântul doamna Motova, un minut. Pani předsedající, eh, přestože plně podporui... Vă mulțumesc. Deși sprijin pe deplin această propunere, deoarece crește transparența redevențelor și taxelor eh, aviatice pentru toți eh, consumatorii, mă întreb totuși dacă nu încercăm să avem un nivel mai mare de armonizare, să ne gândim la faptul că în anumite aeroporturi pasagerii plătesc niște taxe excesive și asta nu înseamnă că măsurile de siguranță sunt mai bune sau că poți să te urci la bord mult mai rapid. Comisia, după părerea mea, ar trebui să dea dovadă de mai mult curaj atunci când face evaluările și să propună o singură măsură, o singură metodă de calcul a acestor redevențe. Avem nevoie de măsuri stricte, e clar, cum ar fi scanerele corporale care trebuie plătite de la bugetele naționale, nu de călători. Să nu uităm și riscurile de sănătate. Mă îngrijorează modul în care pot fi interpretate aceste taxe acestea pot fi percepute nu de aeroportul, ci de companiile aeriene care ar putea impune costuri suplimentare pasagerilor. Domnul Pașcu, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Leifrid are dreptate. Costurile pentru uh, securitatea suplimentară ar trebui suportate până la urmă de statele membre, pentru că Până la urmă, uh, pasagerii, ca orice alți cetățeni, plătesc deja impozite pentru securitate în general. Statul nu poate doar să spună propriilor cetățeni uh, că nu beneficiază decât uh, de serviciile pentru care plătesc. Uh, statul are obligații mult mai mari. Statul nu este doar un furnizor de servicii motivat doar de profit. Și vă reamintesc acest adevăr foarte simplu, pentru că în ciuda acestui principiu, pasagerii din păcate, sunt singurii care, până la urmă, uh, suportă aceste costuri suplimentare, după cum pe bună dreptate a spus raportorul. Apoi, de multe ori, <clears throat> măsurile suplimentare uh, de securitate suportate de impozite, prin impozite suplimentare, uh, nu sunt furnizate de stat, ci de subcontractanți, companii private, care adesea nu respectă pasagerii și drepturile acestora Uh, pentru că uh, se prevalează de secretul măsurilor de uh, securitate. Acest, această situație trebuie să înceteze. Mulțumesc și acum domnul Obermeier, un minut, vă rog. Președinte, Nachtim, uh, Mulțumesc, doamna președinte. Având în vedere că aceste tarife de securitate aviatică sunt tratate în mod diferit în Europa, știți foarte bine că Aici vorbim despre siguranța pasagerilor, securitatea pasagerilor și siguranța statelor. Și avem nevoie de un echilibru în acest domeniu. Trebuie să existe un echilibru între ceea ce se propune ca măsuri de siguranță și serviciile propuse. Trebuie să știm exact pentru ce anume plătim. E nevoie de transparență. De asemenea, trebuie să înțelegem care este modul de facturare a acestor tarife de securitate aviatică. Acestea trebuie să fie clar explicate, în așa fel încât să evităm orice distorsiune a concurenței. Mulțumesc! Iată că am terminat acum cu această procedură catch de ai și acum dăm din nou cuvântul domnului comisar Pibalx. Doamnă președinte, stimați deputați, e o dezbatere fascinantă, încă o dată. Și când mă gândesc la siguranța aviatică, cu toți avem experiența proprie și eu am o experiență. Am văzut cum anumite măsuri sunt uh, excesive, însă cred că sunt utile. Propunerea comisiei merge și mai departe, deoarece există aceste taxe de siguranță și prima regulă impusă este transparența. Iar raportul Comisiei Parlamentare Uh, practic uh, consolidează propunerea comisiei. Deci cine trebuie să plătească? Eu cred că ar trebui să se aplice principiul subsidiarității. Deci fie toți contribuabilii, fie pasageri. Deci asta e întrebarea care se pune, însă nu e ușor să răspunzi la așa de întrebare și de aceea în propunerea noastră am ales subsidiaritatea. Conform aranjamentelor actuale din Uh, acest domeniu. Parlamentul merge mai departe să uită la întreg sectorul aviatic. Deci vedem de unde intervin, de unde vin aceste probleme. Eu unul mă bucur foarte mult să văd că Parlamentul a acceptat propunerea Comisiei, dar a dat uh, dovadă și de curaj, uh, mergând mult mai departe. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Pibalks. Încă o dată îi dăm cuvântul domnului Leichtfried, rap- raportorul. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, <laughs> mulțumesc pentru complimente, pentru flori, dar uh, profit de ocazie ca să mulțumesc și eu uh, colegilor mei, raportorii din umbră, tuturor colegilor cu care am conlucrat atât de bine, doamna Anne splasher, de exemplu, timp de un an de zile și uh, fără a precupeți niciun efort. Cred că este un exemplu pozitiv de colaborare în politica europeană. Nu, iată că nu, doar, nu știm doar să ne certăm, să ne ciorovăim, ci putem să avem și o muncă constructivă. Acum însă aș face un apel către Consiliu, spunându-i că um, Comisia de Transporturi e de obicei o comisie pașnică, o comisie cu un caracter destul de tehnic, care examinează subiecte pe fond și trebuie să spun că aici uh, am avut un conflict, o ciocnire cu Consiliul, pentru că nu am văzut, uh, încă de la început, la Consiliu nu a existat o disponibilitate pentru compromis și regret acest lucru. Pentru că noi, când dăm dovadă de un spirit de deschidere, ne așteptăm ca și interlocutorul nostru să facă anumite concesii, însă, din păcate, lucrurile n-au stat așa. Uh, și cred că acest lucru va avea repercusiuni și asupra atitudinii Comisiei noastre parlamentare de transporturi în cazul în care Consiliul nu este gata să uh, uh, facă și el uh, un pas în direcția noastră, atunci nici noi nu vom fi gata să vorbim, să abordăm subiectul scannerilor corporale. Deci nu cred că, până la urmă, acest lucru este pozitiv pentru întreaga comunitate. Nu cred că aici avem un exemplu pozitiv în legătură cu modul în care trebuie să funcționeze lucrurile. De aceea fac un apel și la statele membre, pentru că acum dispunem de tratatul de la Lisabona și trebuie ca uh, cei doi colegiuitori să uh, facă, să lucreze într-un spirit de compromis, pentru că altfel nu vom rezolva lucrurile niciodată. Mulțumesc. Uh, votul va avea loc la următoarea reuniune plenară de la Bruxelles. Acum trecem la următorul punct de pe ordine.